Okay, colleagues, can I bring the meeting to order? Bună ziua, stimați colegi. Haideți să reluăm ședința noastră. I hope that most members will be able to Sper că majoritatea dintre dumneavoastră puteți să vedeți peste vraful de documente pe care îl aveți pentru întâlnirea actuală. Am avut reuniunea cu ITRE în legătură cu mecanismul conectării Europei. Și începem acum reuniunea noastră, începem cu aportarea proceselor verbale de la ultimele noastre de la ultima noastră reuniune din 8-9 octombrie, dacă nu există obiecții. Atunci trec la următorul punct, anunțarea poziției Consiliului privind AEMS a fost anunțată în 25 octombrie, conform regulamentului 63.2. Poziția Consiliului trebuie să fie introdusă ca primul punct pe, pe următoarea reuniune a Comisiei de Transport și informez în acest sens eurodeputații că poziția Consiliului a fost anunțată în 25 octombrie Uh, proiectul de recomandare în a doua lectură a domnului Fleckenstein va fi discutat uh, mâine după masă. Textul adoptat de către Consiliu reflectă acordul atins între raportori și raportorii din umbră și Consiliu până în data de aprilie 2012. De asemenea, vă anunț că termenul pentru am- amendamente va fi joi 8 noiembrie la ora 12 pentru ca votul să aibă loc în comisie în 27 noiembrie și în plen în sesiunea din decembrie. Acestea au fost comunicările pe care a, sunt, am fost nevoit să le fac pentru a vă aduce la cunoștință poziția Consiliului. În legătură cu următorul punct, vă reamintesc că avem camere camere de luat vederi uh, peste tot aici în săptămâna aceasta. Reuniunea se transmite și pe internet. Uh, avem televiziunea Parlamentului, cât și web streamingul care funcționează în acest moment. Înainte de următorul punct, vreau să vă reamintesc că Mâine după masă vom avea un vot, vă voi reaminti și mâine dimineață. Vom vota așadar mâine după masă. Vă rog să aveți cartelele de vot asupra dumneavoastră mâine, pentru că vom aplica foarte strict regulile. Aș ruga și asistenții să se asigure că membrii vor avea la ei card, carduri, cartelele de vot. Trecem atunci direct la punctele 5 și 6, pachetul aeroporturi și discutarea amendamentelor în legătură cu serviciile de handling la sol și restricțiile referitoare la zgomot. Vom începe cu domnul Zasada și după aceea uh, domnul uh, Alcadraui care îl reprezintă pe domnul Lightfield. Domnule Zasada. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte, doamnelor și domnilor, stimați colegi. Au fost depuse peste 500 de amendamente. Vă mulțumesc tuturor pentru acestea. Ați investit foarte mult efort pentru a vă pregăti propunerile în legătură cu documentul meu din cele peste și toate aceste pe, peste 500 de amendamente m-au ajutat să ajung la 8 compromisuri. Le-am prezentat aceste compromisuri colegilor raportori din umbră pentru a putea, în primul rând, să facilităm procedurile și pentru a găsi un compromis compromis legat de opt aspecte cruciale ca, în legătură cu care existau dezacorduri majore între grupurile majore politice din Parlamentul European. Părea aproape imposibil la început să ajungem la un acord, însă după o serie de reuniuni am impresia că în șapte din cele opt domenii am reușit să ajungem la compromisuri reale. Dați-mi voie acum să menționez compromisurile la care am ajuns și la sfârșit voi menționa și aspect, aspectul cel mai controversat. Compromisul B. În legătură cu separarea serviciilor de handling la sol deținute de operator de aeroport. Există trei concepte. O separare juridică de plină, așa zisă, uh, o a doua separare, o separare funcționale, funcțională și în al treilea rând o separare finală. Avem în acest sens compromisul B, prin care se introduce o separare de gestiune. Pentru ca un gestionar să nu reprezinte uh, atât handling, handlingul la sol, cât și aeroportul. Așadar, pentru ca un singur manager să nu trebuiască să intre în negocieri cu sine însuși. Acest lucru se referă la companiile care uh, se ocupă de servicii door-to-door. Sunt companii care nu au fost incluse în propunerea comisiei și, după părerea mea, am reușit să închidem această portiță de scăpare. Compromisul D, în legătură cu necesitatea autorizării subcontractanților. Avem compromisul E legat de autorizarea companiilor de handling la sol care doresc să presteze servicii pe aeroporturile europene. Ideea era ca autorizația să fie acordată o singură dată, iar compania respectivă să poată să opereze peste tot în Uniunea Europeană. Acest lucru ar constitui o valoare adăugată suplimentară. Propunerea comisiei a fost complica, era complicată și în compromisul nostru am simplificat lucrurile. Pentru a nu exista o procedură greoaie de autorizare, care ar fi putut duce chiar la imposibilitatea îndeplinirii întregii proceduri. Lucrurile vor fi evaluate așadar la nivelul statelor membre și am, și am menționat patru aspecte. Siguranță, siguranță, protecție, asigurare și calificările persoanelor care prestează serviciile respective. Coordonarea serviciilor de handling la sol este acoperită în compromisul H. Acest compromis nu a fost unul controversat și în final avem compromisul G legat de calitatea minimă, de standardele minime de calitate, care fără dubiu, constituie o valoare adăugată a documentului nostru. Vrem să nu sufere calitatea serviciilor, pentru că deseori acestea sunt temeri care apar când se vorbește despre liberalizare. Noi însă vrem să asigurăm în continuare calitatea serviciilor prin criterii minimale criteriile trebuie să fie stabilite de către fiecare aeroport în parte, pentru că operatorul aeroportuar cunoaște cel mai bine posibilitățile. Bineînțeles că trebuie să existe și o măsură de control efectuată de către o autoritate independentă a statului membru, care să supravegheze întreaga uh, procedură. În final, aspectul cel mai controversat și anume compromisul A, care a fost numit și uh, compromisul de liberalizare. Însă acesta este menit să asigure o mai, o mai bună concurență între operatorii de handling la sol. ce fel de concurență există, dar dacă se alege un singur operator la procedura de licitație. Și operatorul aeroportului nu poate să participe la această procedură. În special, această măsură se aplică aeroporturilor celor mai mari din Uniunea Europeană. Propunerea noastră este un compromis, a fost susținută de către câteva grupuri politice din Parlamentul European. Sper că și alte grupuri o vor susține până mâine, pentru că am crescut pragul de la 5 la 10 milioane se limitează numărul de operatori la 2 de la 10 de, până, de până la 5 milioane, însă de la 10 milioane în sus uh, numărul de operatori poate să fie 3 la aeroporturile cele mai mari, care, prin care trec mai mult de 35 de milioane de para, pasageri pe an, pro- propunem per introducerea și a unui al patrulea operator. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că un stat membru ținând cont de toate regulamentele ar putea să ofere Uh, locul ar putea să ofere oportunități la trei operatori în următorii cinci ani și până la patru operatori în următorii zece ani. Nu mi se pare că este o liberalizare excesivă. Am putea menționa aeroportul din Tokyo, unde există zece operatori, trei independenți și nu există proceduri care să permită companiei aeriene să își aleagă operatorul de handling. Însă nu vorbim aici de soluții japoneze, ne concentrăm pe lucrurile pe care le putem obține în compromisul actual. Deschidem ușor posibilitățile, punem accentul pe aeroporturile mai mari este vorba de propuneri care vor fi implementate de-a lungul timpului, un timp destul de îndelungat și locurile de muncă vor fi protejate. Un grup de lucru a propus o serie de soluții pentru angajații care lucrează pentru, uh, pentru angajații operatorilor, soluții care nu sunt aplicate niciunde în Europa. Dacă vrem să deschidem piața, trebuie să ne aducem de ce, să, trebuie să ne aducem aminte de ceea ce s-a propus și de soluțiile uh, care făceau parte din documentul propus. De aceea mă surprinde că unii colegi au propus respingerea întregului document. Trebuie să știm foarte clar că dacă retrimitem proiectul Comisiei Europene, atunci renunțăm renunțăm la toate angajamentele obținute de Comisia de Ocupare până acum în ceea ce privește protecția locurilor de muncă. Toate aceste măsuri vor fi pur și simplu eliminate. Trebuie să ne gândim și la cei care au protestat astăzi în fața clădirii Parlamentului. Dacă respingem propunerea actuală, documentul se va întoarce la comisie și va trebui să uităm de uh, soluțiile deja obținu, de obținute. Dacă nu se dorește ca la aeroporturile extrem de mari de peste 10.000 de pasageri să se asigure o competiție suficient, o concurență suficientă. Vă mulțumesc încă o dată celor care ați depus amendamente. Vom vota mâine Uh, și mă aștept să fie un vot foarte strâns. Sunt mulți colegi indeciși, mai este de lucru pe acest proiect, însă retrimiterea documentului către comisie înseamnă că aruncăm la coșul de gunoi tot ceea ce am făcut până acum și tot ceea ce a făcut uh, uh comisia noastră. Președintele, vom discuta în primul rând în legătură cu uh, serviciile la sol și după aceea trecem la celălalt uh, raport. Domnul Mann, din partea Comisiei. Mulțumesc, domnule președinte. Comisia de ocupare a forțe, forței de muncă uh, s-a preocupat de acest dosar încă din luna septembrie. Sigur că în principiu am fi vrut să refuzăm uh, raportul comisiei, dar uh, atunci uh, n-am fi putut expune un punct de vedere alternativ al lucrătorilor din aeroporturi. Este important de aceea și am considerat că este important să avem o dezbatere pe fondul problemei Uh, știu că votul din comisie a fost de 36 pentru, 4 împotrivă, o abținere. A fost un compromis care, mă rog, uh, n-a fost pe placul tuturor, dar așa e un compromis, nu-i așa? Uh, ideea esențială este următoarea. Vrem ca pregătirea și școlirea angajaților să fie garantată iar acest lucru trebuie să se facă nu așa cum zice Comisia în două, două zile, sau, pentru că asta nu are nicio legătură cu competența profesională, ci trebuie făcut în așa fel încât ca calificarea personalului să corespundă exigențelor pasagerilor și exigențelor serviciilor de operare la sol într-un aeroport. Eh, apoi, când se ajunge la o preluare a companiei de către alte eh, companie, trebuie să se respecte de către companie care face tranzacția eh, locurile de muncă și condițiile de muncă conform contractelor colective de muncă ale lucrătorilor. Tocmai de aceea am considerat important ca aceste lucruri să fie și ele dezbătute. Apoi, care este uh, rețeaua de protecție sociale? Uh, sigur că dorim, uh, așa cum zice Comisia, o cali- servicii de calitate. Noi însă suntem împotriva cooptării mai multor operatori de servicii la sol, nu pentru că am dori o situație de monopol, nimeni nu dorește așa ceva, dar vrem să evităm pe viitor situații care s-au mai întâmplat în trecut, anume că <clears throat> Eh, ca eh, Vrem să evităm situația în care unii operatori care eh, să semneze standarde de calitate în detrimentul condițiilor sociale pe care le oferă angajaților lor. Este, cred, cel mai important element. Avem nevoie de standarde de, de calitate și de ocupare foarte importante. Eu sper că, până la urmă, vom ajunge la un, la un compromis Eh, cel mai important front eh, eh, este pentru noi cel și cea mai controversată temă este cea a liberalizării numărului de operatori. Cu toată diversitatea aeroporturilor din Europa, evident că trebuie să ținem cont de diferențele care există de la stat membru la stat membru, de la aeroport la aeroport. Și asta este pledoaria noastră principală în Comisia Emplu. Cam uh, atât uh, din partea mea. Raportul meu va stă la dispoziție încă din lumea încă din luna septembrie. Să știți că suntem disponibili pentru compromis uh, și putem înghiți multe, dar nu toate. Asta este și poziție pe care am am uh, adoptat-o și pe care am reiterat-o astăzi uh, când au fost uh, demonstrația peste 2500 de lucrători din diferitele aeroporturi europene. Tocmai noi, cei care suntem aleși și poporului, trebuie să oferim așadar răspunsuri exacte la aceste cerințe. Mulțumesc. Președintele, domnule Hadraui. Wel, voorzitter. Um, onze schaduwrapporteur. Mulțumesc, președinte. Eh, domnul Fleckenstein, raportorul nostru din umbră, din păcate nu este disponibil și m-a rugat pe mine să îl înlocuiesc. Mai întâi vreau să-i mulțumesc eh, raportorului pentru angajamentul său și pentru consecvența de care a dat dovadă. Pot să vă spun că mâine noi vom vota împotriva recomandărilor eh, comisiei, pentru că niciodată nu ne-a plăcut ideea că Uh, această piață a uh, operatorilor la sol trebuie liberalizată mai mult decât până acum. Nici în ce privește uh, condițiile și protecția socială nu suntem de acord cu propunerile făcute. Este important să îmbunătățim componenta socială încă de la nivelul eh, legislației eh, primare. Eh, putem susține așadar toate variantele de compromis, amenamentele de compromis, în afară de compromisul A, care este absolut inacceptabil de către noi și care este un compromis care trece mult dincolo de propunerea inițială a Comisiei. Per ansamblu, Uh, considerăm că uh, proiectul de raport este neechilibrat, uh, este, din păcate, o, o, o șansă bună pe care n-am valorificat-o, am pierdut-o um, și un, raport care ar fi putut să fie mai bun. În ce privește standardele minime, garantarea condițiilor contractuale în cadrul contractelor colective. Uh, sunt multe aspecte care nu au fost deloc rezolvate din potrivă și de aceea vom vota împotrivă. Dacă nu se va întruni o majoritate pentru a uh, refuza uh, adoptarea acestui raport în ansamblu, atunci vom susține amendamentele de compromis în afara celui menționat Um, și uh, apoi în plenară sau până la votul din plenară vom încerca să uh, mai convingem raportorul de faptul că argumentele uh, și temerile noastre sunt într-adevăr bine fundamentate. Oricum, acest proiect de raport nu poate fi susținut de noi în varianta actuală. Ehm, äh, mulțumesc, domnule președinte. Ca raportor din umbră, mai întâi mulțumesc uh, colegului Zasada pentru faptul că a încercat, uh, prin eforturi importante, să integreze uh, și mai ales să, să formuleze niște amendamente de compromis multitudinea de amendamente primite. Comisia, de fapt, nu dorește o liberalizare de dragul liberalizării, ci pentru că consideră că s-ar putea îmbunătăți astfel serviciile de operare la sol. Eu personal uh, mă îndoiesc că num- uh, calitatea serviciilor depinde de numărul operatorilor la sol uh, dacă privesc experiențele mele personale la Londra, la Zurich, la Amsterdam, Eh, și așa mai departe, constat că acolo unde eh, piața este complet liberalizată, cu 90 operatori, eh, serviciile nu sunt deloc mai bune decât acolo unde există un singur operator sau poate doi operatori la sol. Deci mă întreb, de ce Comisia, înainte de a ne fi prezentat aceste, această propunere de raport, de ce nu a Uh, verificat care este situația uh, de fapt, unde există servicii de calitate și unde nu. Și acum câteva observații de, uh, concrete cu privire la raport. Să știți că este foarte rar că sunt de acord în atâtea puncte cu reprezentanții socialiștilor și democraților, dar în acest caz trebuie să fiu de acord cu majoritatea observațiilor făcute de antevorbitorul meu. Ehm, sigur că la majoritatea compromisurilor există discuții pe nuanțe, nu pe fond. În ce privește autorizarea operatorilor, ehm, colegul nostru a vorbit de patru criterii. Dar Uh, pe lângă aceste patru criterii, m-ar fi interesat să ținem cont și de uh, puterea financiară a operatorilor. Nu consider că este corect că a fost uh, șters acest criteriu. În ce privește amendamentul de compromis H, coordonarea și cerințe de calitate minime, sigur că avem nevoie de standarde minime de calitate, dar uh, nu cred că trebuie să, mer- să stabilim o listă uh, atât de detaliată și exhaustivă, pentru că, uh, pentru că există aeroporturi unde pot fi realizate anumite standarde și altele unde nu. Deci un timp de transfer de 13 minute, poate pe un aeroport să test este posibil, dar în altă parte nu. Sunt Uh, de acord cu faptul că în momentul în care uh, un, operatorul la sol este și operatorul aeroportului, uh, să existe o evaluare separată, inclusiv un audit separat pentru serviciile de operare generală a aeroportului și serviciile de, de ground handling, pentru că nu vrem subvenții încrucișate. Dar în ce privește liberalizarea acestor servicii, eu cred că nu avem un compromis uh, adevărat. Uh, eu cred că, uh, eu cred că patru operatori este prea mult. Um, amenamentul pe care eu l-am depus nu a fost avut în vedere și de aceea nu pot susține acest în urmă compromis. Mulțumesc! Ja, herzlichen Dank. Doamna Eva Lichtenberger. Mulțumesc uh, raportorului care a încercat să găsească niște variante de compromis la amendamentele noastre. Um, recunosc că nici nu avea uh, altă posibilitate uh, în anumite privințe. De exemplu, avizul Comisiei de Ocupare este foarte interesant, dar nu este deloc obligatoriu. Formularea este foarte frumoasă și unii pot fi de acord cu această formulare și alții nu. Da? Deci e dificil dacă lucrurile rămân cele vechi. Trebuie așadar să instituim niște norme obligatorii care să fie garantate inclusiv în implementarea națională. Da? Deci, dacă s-ar ajunge la directive europene, atunci, într-adevăr, lucrurile ar arăta altfel. Așa cum a spus și colegul Clint, am uh, următoarea problemă. Nu cred că uh, funcționează automatismul prin care un monopol național este înlocuit de un oligopol european. Da? Deja în prezent există operatori uh, de bagaje europeni da? și se întâmplă ca același operator de bagaje să uh, reușească să piardă bagajele nu numai la Viena, ci și la Roma, după același sistem. Da? Deci, uh, doar pentru că există mai mulți operatori sau alți, același operator în mai multe țări, nu înseamnă că același operator va oferi servicii de calitate mai bună în toate aceste țări în care lucrează. Da? Poate că ar fi fost înțelept dacă am fi dorit într-adevăr să facem ceva pentru pasageri, să analizăm mai întâi care sunt punctele vulnerabile, care sunt acele elemente care trebuie schimbate din sistemele actuale. Da? Acum, pentru că aceste reguli, uh, până la urmă, uh, și prevederi nu sunt uh, cu caracter obligatoriu și pentru că întotdeauna poți să scape ușița din dos, eu personal și pentru, pentru grupul nostru am, am ales să nu susținem acest raport. Dacă s-ar fi uh, reușit, dar e un lucru dificil pentru că nu avem competența asta, să uh, instituim normele sociale cu titlu obligatoriu, atunci m-aș fi decis în alt fel. Numai că asta nu s-a întâmplat. Iar recomandări, e, știți cum e, recomandările astea nu țin de cald. Uh, Eh, în contextul european eh, nu facem altceva decât să eh, transferăm povara competiției pe umerii lucrătorilor din aeroporturi și pe umerii pasagerilor. Mulțumesc. Domnul Van Dalen pentru ECR. <clears throat> Voorzitter, ik begin om de rapporteur hartelijk te danken. Hij heeft werkelijk... Mulțumesc domnule președinte. Vreau să mulțumesc raportorului pentru faptul că a explorat toate posibilitățile și scenariile pentru a se ajunge la niște compromisuri. Însă, dilema continuă să persiste. De exemplu, la Frankfurt, uh, colegii germani încearcă să-și soluționeze problemele lor Eh, așa cum o fac eh, și în alte aeroporturi eh, europene unde sunt activi, însă dilema nu este înlăturată. Deci dacă vrem să modificăm acum structura operatorilor de la Frankfurt, ne lovim de o problemă importantă. liberalizarea serviciilor aeroportoare e un lucru, dar eh, de fapt eh, trebuie să reușim să oferim servicii de calitate. Da? Și de fapt eh, ce vrem noi este nu neapărat liberalizarea, ci o, o creșterea calității serviciilor. Trebuie să găsim undeva calea de mijloc între calitate și preț. Dacă nu există uh, o serviciu de calitate, atunci nici uh, problema prețului nu mai poate fi re- relevantă. Uh, compromisul A cu unele aspecte de nuanțe, aici am unele de rezerve, dar pot să-l accept. Celelalte compromisuri sunt, sunt formulate mult prea uh, vag. Apoi, există firme diferite cu specializări diferite cu, care sunt adecvate în mod diferit pentru uh, operarea pe un aeroport sau altul, pentru că și aeroporturile sunt foarte diferite. Eu cred că nu merită să adoptăm niciun fel de, de, de compromisuri uh, diluate, pentru că nu ajută pe nimeni. Iar compromisul H, care privește calitățile, uh, standardele de calitate, uh, acest compromis uh, pare să încerce să țină cont de specificitățile fiecărui aeroport, fie el cât de mic, dar nu cred că reușește așa ceva. Fast 3000 Beschäftigte von den Mulțumesc. Aproape 3.000 de lucrători de la serviciile din Germania, Austria, Franța, Belgia, au protestat în uh, Place de Luxembourg, în fața Parlamentului, împotriva unei uh, uh, continuare a liberalizării serviciilor de operare la sol. Doamnelor și domnilor colegi, vreau să vă rog să nu dați curs propunere de regulament a Comisiei și să resprindeți prin vot. Pentru că avem nevoie de un regulament al serviciilor de operare la sol care este uh, cu o componentă socială mai bună și care nu uh, vizează reducerea veniturilor lucrătorilor și periclitarea siguranței și securității lor. Uh, cred că, de altfel, compromisurile formulate de raportor diluează și mai mult propunerea de regulament. Competiția trebuie să aibă loc în condiții de calitate și nu de dumping social. Criteriile uh, Uh, pentru uh, la, li, criteriile licitațiilor trebuie să țină cont inclusiv de contracte colective de muncă pe ramură și trebuie ca și domeniul achizițiilor publice să fie reformat în acest domeniu. Uh, locuri de muncă, atunci când se face un transfer de proprietate, trebuie păstrate, condițiile de lucru trebuie păstrate și garantate. Nu este voi așadar să uh, se ajungă la situația de genul compromisului care nu garantează de nicio culoare condiții sociale pentru lucrători și de aceea sunt împotriva acestei propuneri. Domnul Groș. Um. Mulțumesc, domnule președinte. M-aș fi bucurat să obțin și alte uh, uh compromisuri, uh, dar cred că uh, discuția va continua și după votul de mâine și după votul din Comisia de Ocupare câteva observații. Dacă vorbim despre deschiderea pieței așa cum se formulează în această propunere, uităm un lucru. Deschiderea pieței nu trebuie să aibă ca și consecință o reducere a veniturilor și salariilor, respectiv o reducere a calității. Liberalizarea trebuie să fie astfel făcută încât să se obțină exact opusul. Uh, eu provin dintr-o țară în care caietele de sarcini includ atât standarde de calitate cât și uh, uh, salarii minime. Și eu cred că în aceste condiții deschiderea pieței tocmai înseamnă o garanție a calității și a cadrului social eficace. În un, un monopol și o, sau un oligopol în, într-o țară în care nu există salarii minime definite prin lege, nu ajută pe nimeni. Da? A doua temă sau observație. Dacă ieri am vorbit despre liberalizarea serviciilor poștale și mâine vom vorbi despre liberalizarea transportului pe căile ferate, Sigur că uh, va trebui să fim pregătiți să, o, o, să ascultăm voci uh, diferite și opinii diferite. Da? Dar, uh, într-adevăr, adevărul se află undeva între ceea ce a făcut colegul Sasada, care a arătat disponibilitate la compromis, și cealaltă poziție extremă. Însă, nu, nu se poate ca eu să fiu în favoarea unei uh, liberalizări a pieței atunci când acel segment de piață pentru mine este foarte bine acoperit și să refuz liberalizarea unui alt uh, sector uh, economic. Deci asta nu poate fi eco, Europa de mâine. Da? Și din păcate această logică Uh, îmi lipsește mie și îmi lipsește în această dezbatere respectul uh, din, pentru, pentru concurență. Da? Pot să spun Hesei și Frankfurtului următorul lucru. Printr-o creștere a serviciilor și cu creșterea nu, ă, prețului biletelor cu un euro, nu cu mai mult, poți să crești salariile nu cu 1%, ci salariile cu 5% la lucrătorii la, ă, la sol. Și cu banii obținuți mai poți să crești și alte locuri de muncă. Asta este pentru mine Europa de mâine și nu ă, Europa care doar protejează piețele cu niște argumente care absolut nu sunt valide. Mulțumesc. President Van Darling, a little carried away, I feel. I have on my Președintele, am șapte vorbitori uh, care s-au înscris la cuvânt. Mai vrea cineva să se înscrie? Pentru că altfel închid lista. Mr. Bach, Mr. Gala, Mr. Kolicek. Ok. Well, I start with... Bun. Și atunci începem cu domnul Liberatski. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Przepraszam, ale prawdopodobnie jestem... Mulțumesc, îmi pare rău, dar... Am comand... început o disensiune aici. În primul rând, când vorbim despre handlingul la sol, vorbim despre aeroporturi. Trebuie să ne asigurăm că sunt cel puțin doi operatori la aeroport Poate să fie o companie supranațională care acționează la aeroport. Nu este menționat acest lucru în document. Creșterea salariilor cu 5% la aeroporturi, dar cum se poate face acest lucru? Administrația aeroporturilor trebuie să știe că acești oameni nu sunt angajați de aeroport. Mie mi se pare că propunerea comisiei nu arată o înțelegere a serviciilor de handling și a ceea ce presupun aceste servicii. Înțeleg ce a încercat să realizeze domnul Sasada în Japonia, dacă există 10 companii de handling la sol într-un aeroport, ele pot fi oprite să intre în Frankfurt? Să nu spunem că există un monopol la aeroporturile la Frankfurt, pentru că eu cunosc structura, știu cum funcționează monopolurile. Recunosc că mi este teamă Îmi este teamă de propunerile Comisiei pentru Ocupare în ceea ce privește angajații operatorilor de handling. În, ei sunt favorizați față de alte sectoare. Dacă prezentarea a fost bună, atunci înseamnă că oamenii aceștia vor fi tratați în mod diferit Eu sunt de acord cu ce a spus domnul uh, Van Dalen. Nu vrem să, să fim noi un uh, turn de fildeș și să încercăm să ajungem la liberalizare pentru că vom ajunge în situația pachetului feroviar. Vă rog să nu o luați uh, personal, domnule raportor. Au fost menționate unele nume. Noi vrem ca propunerea Comisiei Europene să fie revizuită de Comisie. Mijn dank aan de rapporteur voor het uh, geleverde werk. Um... Mulțumesc uh, raportorului. Sunt mirat că dezbaterea are loc pe baza anecdotelor. Uh, situații de, legate de bagaje pierdute în aeroporturi. Cred că trebuie să trecem peste anecdote, peste sloganuri ideologice. Sunt de acord cu domnul uh, Van Dalen. Liberalizarea este o condiție sine qua non pentru a avea servicii mai bune. Dar nu înțeleg de ce unii spun că piața aceasta este diferită de altele și că aici există alte condiții diferite de cele din alte sectoare economice din Europa. Unele amendamente se regăsesc în compromisul pe care îl sprijin. Sunt de acord cu cerința să existe patru operatori. Cred că este esențial pentru îmbunătățirea serviciilor să existe mai mulți operatori. în ceea ce privește schimbarea situației salariale a angajaților atunci când se schimbă operatorul, eu cred că rezultatul nu este realist. Este bine să se definească drepturile salariale ale lucrătorilor, dar atunci când aceste drepturi devin privilegii, avem o problemă. Eu nu înțeleg de ce trebuie să tratăm altfel sectorul acesta decât alte sectoare din Uniunea Europeană. Diferența juridică între uh, serviciile de handling la sol și alte, uh, alte sectoare nu și are rostul. Se spune că piața nu este destul de liberalizată, că există riscul de subvenții încrucișate și așa mai departe. în acest dosar, în cel mai rău caz, putem să avem un vot fragmentat și absența de organizare. Dar dacă se adoptă propunerea, dacă nu se face diferență între serviciile de asistență la sol și alte servicii aeroportuare, Criticii vor fi primii care vor spune că liberalizarea nu a funcționat, dar nu s-au creat nici împrejurările favorabile pentru ca acest lucru să se întâmple. Acum, așa cum a spus și domnul Groș, trebuie să ne păstrăm rațiunea în dosar și să ajungem la o soluție bună, una realistă și practică și pasagerii să beneficieze de servicii bune. Mulțumesc, spune domnul președinte, domnul Kramer. Pe mine mă supără că Comisia a făcut o analiză deficitară. Dacă Comisia spune 70 până la 80% din oamenii care își pierd bagajele o fac din cauza operatorilor de sol, atunci vreau să uh, știu uh, care sunt aeroporturile în care îți pierzi bagajele. Eu de 8 ani vin la Bruxelles cu avionul, de niciodată nu mi-am pierdut bagajele. Uh, da? Dar toți colegii mei excelenți spun, nu te cumva să te trezesc la Heathrow pentru că acolo poți fi fericit dacă îți ajung bagajele. Și atunci vreau să știu, și atunci vreau să știu care e motivul. Mă rog, v-am dat doar două exemple, puteți să amintiți și mult mai multe. Deci vreau să existe o analiză concretă cu uh, deficitele, pentru că pentru că avem, dacă avem multe organizații deficitare, atunci înseamnă că cultivăm o cultură a lipsei de uh, responsabilitate și răspundere organizațională. Deci vreau o analiză foarte concretă. Da? Acum Matei Groș nu mai e în sală, dar trebuie să spun că mă supăr că nu există în Germania uh, uh, nu există salarii minime garantate. Pe de altă parte, cred că este naiv să introduci uh, un salar minim pe ramură în, uh, ca un standard de calitate. Este naiv așa ceva. Mă mai supără și faptul că Comisia uh, urmărește niște principii și nu intervine acolo unde există o mare distorsionare, afectare a competiției. Matthew Grosh a spus că uh, nu pot să participi la piață uh, prin, uh, prin scăderea nivelelor de calitate. Da? Pe de altă parte, există, există foarte multe aranjamente naționale unde sunt protejate piețele naționale în detrimentul piețelor din afara statului membre. Deci eh, Comisia n-a rezolvat această problemă. Ryanair, apoi, arată un, o, o, o, eh, o balanță pozitivă de 300 de milioane, câtă vreme eh, ei au recunoscut că au primit 500 ehm, de milioane, au făcut o pierdere de 500 de milioane. Numai că Ryanair a primit subvenții de 800 de milioane. Păi asta mai e economie de piață? Este o evoluție în direcția greșită. Și dacă Comisia ar face ca aceste probleme să fie soluționate mai întâi, atunci, atunci am putea vorbi despre salarii mai mari sau mai mici la operatorii de sol. Da? Deci dacă am doi operatori care lucrează bine, acum să fiu obligat să introduc un al treilea operator, chiar dacă știu că ăla e slab, păi dacă asta mai e competiție, ce să vă mai zic? Well, thank you, Chairman, and um, I think... Mulțumesc, domnule președinte. Cred că eforturile eroice ale raportorului trebuie salutate. El se află într-o poziție delicată, fără îndoială, și cred că trebuie să ne amintim că pachetul uh, aeroporturi, avem și trei, pe lângă acesta mai avem și trei uh, raporturi, și am ajuns într-o situație lipsită de organizare. Mi se pare de necrezut că în această comisie am sprijinit liberalizarea companiilor aeriene de peste 10 ani, iar apoi am, am vrut să scăpăm de controlul guvernelor asupra companiilor aeriene, pentru că afacerile, societățile comerciale ar trebui să fie cele care să uh, conducă aceste companii dar unele aeroporturi sunt uh, conduse de autoritățile locale și altele uh, nu. Iar acum discutăm de tratarea în mod diferit a um, operatorilor de handling la sol. Ca fostă fost sindicalistă din uh, sectorul companiilor aeriene, eu m-am luptat pentru ca lucrătorii alături de care am uh, am fost să fie plătiți bine, să aibă condiții bune. Acum problema este câți operatori ar trebui să fie. Eu am lucrat într-un aeroport liberalizat la Schiphol, unde au existat mai multă vreme mai mulți operatori de handling. Acum am ajuns uh, să ne certăm cu Comisia pentru Ocupare, care încearcă să aplice reguli diferite pentru lucrătorii de la aeroporturi. Mi se pare o nebunie. Vi se, nu vi se pare că sindicaliștii se luptă deja pentru ei, pentru că au obținut acorduri destul de bune în țara mea s-a făcut liberalizarea cu multă vreme și acum liberalizarea are un impact negativ asupra lucrurilor. De ce ne luptăm acum pentru competiție? Avem deja competiție. Cu siguranță raportorul a făcut eforturi importante, dar Acum îmi pare rău pentru colegii germani. La aeroportul din Frankfurt știu că există probleme, dar nu putem să vorbim aici despre ce se întâmplă într-o țară anume. Eu am toată empatia, dar știu că nu este ușor. Dar mâine la vot voi ține cont de uh, argumentele ambelor părți. Poate Comisia ar fi trebuit să, să îmbunătățească lucrurile mai devreme, înainte să ajungem să discutăm aceste aspecte. Mie mi se pare că există prea multe opinii divergente, grupuri uh, care se opun Trebuie să ne gândim la consumator, la ce este mai bun pentru, pentru ei. Domnul Bach, mulțumesc că nu sunt partinic în această dezbatere, nu provin din Germania și nici Frankfurtul nu-mi place mai mult sau mai puțin decât alt aeroport din Europa. Avem o a face cu o temă complexă și um, Ehm, nici o parte nu intervine cu argumente prea ehm, paușale, prea simple. Raportorul însuși a depus eh, eforturi mari pentru formularea compromisurilor. Ehm, delegatul din Comisia de Ocupare și uh, domnul Clint au arătat deja care sunt problemele uh, sociale uh, și eu consider că nu există o protecție socială uh, corespunzătoare. Deci sunt sceptic în ce privește continuarea liberalizării. Nici măcar suporterii uh, acestei, um, acestui raport nu reușesc să-mi risipească îndoielile. Înțeleg de la domnul Groș că uh, avem aceleași discuții, aceleași probleme, că vorbim despre servicii postale, că despre servicii feroviare. Deci trebuie să verificăm întâi cadrul social în care se petrece, s-ar petrece o astfel de uh, liberalizare înainte de a trece la liberalizare. Uh, știm că și s-a spus în mai multe rânduri că uh, deschiderea pieței duce la dumping social. Uh, cunosc uh, un aeroport mic într-un, într-un stat membru mic unde trebuie făcute, organizate licitații și unde pur și simplu piața nu oferă posibilitatea unui cooptări unui al doilea um, Uh, operator. Numai că în acest caz, sigur, participarea mai multor candidați la licitații uh, crește uh, standardele de calitate și creează o presiune în rândul competitorilor. Cred că inițiativa UE în această privință nu va face altceva decât să pună sub presiune eh, eh, eh, standardele de calitate din aeroporturi. Eu tocmai de aceea pletez pentru o respingere a acestei inițiative, pentru că nu văd nicio valoare adăugată în această inițiativă la nivel european. Domnul Galer. Mulțumesc, domnule președinte. La dezbaterea privind liberalizarea, să nu adunăm mere cu pere, totuși Eh, nu putem avea, eh, afirma că în pachetul feroviar am avut de aceeași despatre ca și în acest caz. Nu e adevărat. Eu sunt convins că dacă eh, pui împreună Varșovia și Katowice, dacă ai pune mai multe trenuri între Berlin și Hamburg și dacă prețurile ar fi mai atractive să mergi cu trenul, atunci ar călători mai mulți cetățeni cu trenul între aceste locații. Da? dar, dar uh, cooptarea mai multor operatori de de servicii la sol nu crește nici cum uh, numărul pasagerilor într-un aeroport. Deci abordarea aceasta uh, în prevederea liberalizării este greșită. Dezbaterea um, confirmă convingerea mă, că cel mai bine este ca cadrul legislativ actual să rămână, uh, cel mai bine ar fi să rămână la fel. Uh, de altfel, liberalizarea uh, s-a petrecut deja într-o anumită măsură și vedeți și care este situația, evoluția salariilor operatorilor extraeuropeani, de exemplu în, în Frankfurt, în ultimii ani. Ar fi interesant să se desfășoare o astfel de analiză. pentru că toate celelalte argumente au fost deja numite. Uh, nu pot să spun nici eu decât că nu putem, prin mai mulți operatori la sol, să garantăm calitatea serviciilor. Uh, deci, uh, asta este chintesența și, și mesajul meu, că nu putem crește calitatea prin mai mulți operatori. Da? Și mai este și un aspect economic pe care l-am menționat și în alte dezbateri. Există studii care nu au fost comandate de cei vizați în acest uh, dosar, că, care spun că productivitatea salariatului într-un aeroport uh, liberalizat din acest punct de vedere nu este mai mare uh, decât în alte aeroporturi. Din potrivă, productivitatea per salariat se reduce și atunci pentru uh, călător nici de cum nu putem constata o scurtare, să zicem, a timpului de transfer între două zboruri. Děkuji, pane předsedo. Já si myslím, že jsme tady v kuriozní situaci. Ve většině jazyků, které používáme. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Cred că este o situație destul de absurdă. În um, Uh, cele mai multe limbi uh, europene folosim cuvântul aeroport, compus din aero și port. Să nu uităm că uh, tocmai această comisie a refuzat un pachet de liberalizare a activităților portuare pe același uh, argument că uh, acest lucru ar uh, tulbura echilibrul și cadrul social al lucrătorilor de acolo, pe lângă faptul că n-ar aduce o valoare adăugată în ce privește calitatea serviciilor. Um, deci la operatori de dimensiuni reduse, de până la 100 de angajați, nu cred că extinderea uh, parcului auto sau uh, creșterea numărului de salariați ar uh, avea efecte pozitive, din potrivă. Deci, mai întâi trebuie să stabilim niște standarde sociale, apoi trebuie să stabilim jaloanele de calitate a serviciilor și, în al treilea rând, trebuie să stabilim modul în care vor fi atinse aceste standarde calitative. Deci, uh, trebuie, exist, trebuie să existe mai întâi o, uh, o valoare adăugată uh, clar uh, stabilită. Deci dacă ai patru operatori la Frankfurt, un aeroport uriaș, um, și și se întâmplă ca eu să umblu de la Ponțiu Pilat, la Pilat, uh, de la un operator la celălalt atunci când mi-am pierdut bagajele, acest lucru nu îmi va îmbunătăți uh, situația. Da? Uh, este o situație care greu poate fi comparată cu cea din Regatul Unit, unde a fost liberalizat traficul feroviar. Eu cred că se está produciendo toda la escenografía que ya vivimos. En... practic repetăm situația de la liberalizarea porturilor. Există o serie de interese legitime referitoare la porturi, aeroporturi și, de asemenea, interesele lucrătorilor. Oamenii cred că, datorită acestor diferențe, nu vom ajunge nicăieri. Eu regret că dezbaterea a luat această întorsătură și nu văd nicio cale de ieșire. Nu are rost să facem asta doar de fațadă. Dacă pasagerii nu vor avea niciun beneficiu, nu are rost să mai vorbim. Mulțumesc. Aș dori să spun că a reieșit uh, din discuția de azi că sunteți, aveți o părere unanimă în primul două privințe. Unu, manevrarea bagajelor nu este una bună și doi, London Heathrow nu este aeroportul nostru preferat. Mulțumesc, domnule președinte. Nu voi face niciun comentariu asupra observațiilor dumneavoastră. Vă mulțumesc, le mulțumesc uh, membrilor uh, acestei comisii. Există um, doar uh, puține, puține șanse pentru a ajunge la un acord. Dar cred că se poate găsi un echilibru. Mulțumesc și comisiilor pentru ocupare, comisiei pentru transport și pentru consumatori pentru că au făcut eforturi. În primul rând vreau să spun că este foarte important să creștem competitivitatea în ceea ce privește handlingul la sol în aeroporturile Uniunii. S-a propus, după cum știți, o creștere de la 2 la 3 operatori la aeroporturile uh, mari și aceasta este o creștere conform uh, cu dorința de a rezolva anumite probleme, cum ar fi timpul de așteptare. Și apoi uh, problema standardelor de calitate, cred că prin definirea unor standarde se va combate problema fragmentării la nivelul Uniunii și a diferențelor între operatori. În cele din urmă, vorbitorilor care și-au exprimat uh, îngrijorarea referitoare la aspectele sociale, noi considerăm că angajații operați companiilor de handling au, uh, beneficiază de anumite prevederi și se propun îmbunătățiri, se propun uh, se propune pregătirea obligatorie a angajaților. Statele membre sunt obligate să verifice politicile operatorilor în ceea ce privește tratarea angajaților, experiența acestora. Noi vrem ca Parlamentul să să colaboreze cu noi pentru îmbunătățirea competitivității la aeroporturi și îndeosebi în ceea ce privește operatorii de handling. sau uh, au fost voci pentru creșterea competitivității, pentru liberalizare și pentru uh, situația angajaților în caz de transfer. După părerea Comisiei, în directivă nu se prevedea situația transferului uh, angajaților și nu exista echilibrul potrivit domnul Zasada. Nie będę przedłużał, dosłownie jedna informacja techniczna. Mulțumesc, domnule președinte, nu voi uh, vorbi prea mult. Aș dori doar să fac un rezumat. Unii colegi au menționat deja acest lucru. Cred că nu avem aceleași informații. Standardele minime la care s-a referit și domnul Van Dalen nu vor fi stabilite de noi. Vor fi stabilite de fiecare aeroport pentru aeroportul respectiv. Nu noi, din turul nostru de filde și nici Comisia Europeană nu le va stabili. Aeroporturile știu mai bine de cât timp au nevoie pentru manevrarea bagajelor sau a pachetelor. Domnule Kramer, vă felicit că nu ați pierdut niciodată bagajul, dar de dimineață, la Berlin, am așteptat foarte mult pentru check-in ceea ce înseamnă că nu există un nivel satisfăcător al serviciilor și trebuie să le îmbunătățim. Ca să fac un uh, sumar, a fost greu să lucrăm uh, la acest document și să ajungem la aceste compromisuri. Și acest lucru se reflectă și în discuție. Liberalii și socialiștii spun că liberalizarea nu este foarte pozitivă. Dar apoi revin asupra acestui fapt și susțin că valoarea adăugată acestui document nu e reprezentată de uh, securitatea oferită a angajaților. Dar sper totuși că vom ajunge la un rezultat pozitiv. Tomorrow, Mulțumim, vom vota mâine împreună cu celelalte elemente ale pachetului ceea ce ne aduce la cel de-al doilea raport, cel legat de zgomot și limitele de zgomot, raportul Lightfried. Uh, domnul Alcatraui îl înlocuiește pe domnul Lightfried, din, cât, uh, din câte înțelegi, uh, din câte înțeleg, în, în, în germană sau în flamandă? În engleză, spune domnul Alcatraui. După cum ați spus, domnul Lightfried nu a putut fi prezent aici astăzi, Presupun că raportul acesta va fi mai puțin controversat decât cel legat de eh, serviciile la sol. Mm, nu mă aștept să existe foarte multe probleme, poate un element controversat. S-au depus 233 de amendamente, raportorul a propus 8 amendamente de compromis, printre altele, compromisurile acoperă problemele legate de dreptul de control, uh, informațiile, costul uh, referitor la raportul cost-beneficii și acte delegate, în special problema acoperirii aspectelor de sănătate. Aceasta a fost abordată mai larg pentru că nu era uh, abordată suficient în raportul comisiei este de, destul de greu să găsim o, un echilibru între drepturile cetățenilor și o certitudine juridică. Raportorul și raportorii din umbră au conlucrat foarte constructiv și domnul Lacht Deitfried așteaptă, se așteaptă ca votul să se încheie cu succes mâine și mulțumește colegilor pentru conlucrarea excelentă. Uh, nu e o, o intervenție așa de lungă ca a domnului Zasada, însă oricum uh, mulțumim colegilor și uh, voi asculta comentariile colegilor pe care le voi transmite mai departe domnului Lightfried. Domnul Galer, din partea PP-ului. Da, un... Vă mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc și colegului Lahadawi în numele domnului Lightfried. Pot să confirm cele spuse de domnul El Cadraui că uh, tema a fost dezbătută mult mai lin, să spun așa, decât cea a manipulării bagajelor la sol, adică celălalt raport. Cred că putem spune că în cele mai multe privințe am ajuns la, la, la consens, chiar și în privința amenamentelor de compromis. Uh, mai există uh, un aspect pentru care mi-aș dori, de exemplu, un aviz uh, juridic, și anume, se face trimitere la uh, măsurile eficiente sub raportul costurilor de măsuri de reducere a nivelului de poluare fonică, articolele 1 și 2b eu am înțeles că sub raport politic se dorește crearea unui uh, cadru de reglementare general din care să fie uh, preluate cele mai eficient, efectiv, eficace măsuri. Uh, numai că avizul juridic uh, pe care l-am primit eu până acum spune că dacă acest text este astfel formulat în dispozitivul său, atunci, uh, atunci trebuie să avem uh, grijă pentru că, practic, uh, nu putem asigura o, o reducere de maximă eficacitate a poluării fonice decât dacă nu se mai zboară. Deci trebuie să avem grijă să nu ajungem în această situație. Personal, nu sunt, nu sunt unul care dorește restricționarea Uh, restricționarea uh, zborurilor. În același timp uh, trăiesc alături și împreună cu oameni care sunt afectați de zgomotul produs de zboruri. Dar trebuie să, să evaluăm încă o dată impactul juridic al formulării și dacă va fi necesar, până mâine voi mai depune un amendament oral, care poate va fi acceptat, poate va fi respins, dar uh, cred că aici mai trebuie verificat uh, impactul juridic al formulării curente. Apoi, în anexa 2, cred că se, se, se, este, există o duplicare de, de afirmații. Cred că în, afi, în compromis uh, am inclus sănătatea, respectiv beneficiile pentru sănătate, dar în anexa 2 apare sănătatea și la punctul 1 și la punctul 2. Poate că Uh, uh, um, trebuie să vedem care sunt care sunt beneficiile pentru sănătate și să vedem uh, cum trebuie să formulăm ca acest aspect al beneficiilor de sănătate să fie doar o singură dată inclus și nu de două ori. Deci cam astea ar fi cele două observații pe care le-aș face pe marginea compromisurilor, însă cred că pot susține fără rezerve că în ce privește cele mai liticioase puncte, uh, am reușit totuși să ajungem la un compromis și chiar la un consens uh, care exclude uh, interese unilaterale. Deci mulțumiri tuturor participanților la deliberare. Mulțumesc. Domnule Galer, nu știu ce ați vrut să spuneți dar înțeleg, am înțeles în căști că dumneavoastră vreți să uh, depuneți un, un subamendament. Nu, este un uh, amendament, uh, amendament oral. Uneori, spune domnul Gar, mă gândesc să vorbesc limba engleză tocmai să evit astfel de situație. Dar, de fapt, să știți că vorbeam despre un amendament oral. Oral amendment, of course, you were the... Sigur că dacă este un amendament oral, atunci e totul în regulă. Pentru că alte a, pentru un alt fel de amenament ar fi trebuit să întreb dacă cineva are obiecții sau nu. Bun. Următorul pe lista vorbitorilor este domnul De Bacher pentru liberare. Uh, mulțumesc, domnule președinte. Îmi cer scuze în numele domnului Tremosa, care nu a putut fi prezent în această seară. Bineînțeles că mulțumesc și de raportorilor și raportorilor din umbră pentru uh, lucrările de la reuniunile deja organizate. Uh, Domnul Tremosa este de acord cu dreptul Comisiei de a avea dreptul la control. Însă, uh, domnul, restricțiile asupra operatorilor nu sunt singura soluție și trebuie să fie introduse acolo unde s-a identificat o problemă clară cu zgomotul. De asemenea, trebuie să se discute măsurarea zgomotului, uh, tipul de aeronavă nu trebuie să se diferențieze în, legătură, în funcție de tipul de aeronavă. Performanța de zgomot poate să varieze foarte mult uh, pentru fiecare aeronavă în funcție de mai mulți factori. Se aprinde o luminiță aici ca să uh, vorbiți puțin mai lent. Încerc să limit pe domnul Tremosa. Înțeleg acest lucru spune președintele, încercați să respectați timpul de vorbire, însă luminița aici îmi clipocește și îmi cere să uh, vă cer să încetiniți puțin. În ceea ce privește colectarea datelor, domnul Tremosa spune că urmează procesul îndeaproape, vrea să evite duplicarea și povere administrative suplimentare, pentru că deja există uh, regulamente suficiente pentru modele de zgomot prin uh, modelele de zgomot deja adoptate de către FAA. Vrea să se asigure că implementarea acestei prevederi va fi uh, făcută cât mai eficient din punct, de vedere al costurilor și că se, vor, se va ține cont de criteriile internaționale deja existente Domnul Tremosa nu dorește, nu uh, este partizanul conceptului de eficiență, el preferă uh, vechiul uh, concept de raport cost-beneficii. Consideră că dacă se va înlocui conceptul, lucrurile vor avea de suferit din cauza lipsei de obiectivitate. Atenuarea zgomotului va fi uh, definite în funcție de obiectivele stabilite de fiecare aeroport. Nu poate susține amendamentul de compromis 1 și 7, însă uh, așteaptă o cooperare suplimentară cu raportorul. Vă mulțumesc, domnul Vosca. Foster, uh, doamna Lichtenberger, vă mulțumesc. Mulțumim uh, raportorului care a încercat să obțină niște compromisuri. Pentru mine, uh, paragraful 10, drepturile de intervenție uh, al Comisiei, rămâne în continuare așadar mărul discordiei. Pentru că știu cât de important este să obții compromisul la nivel național cu privire la timpul, orarul de operare și așa mai departe, și pentru că știu cât de slabă este poziția riveranilor, populației din regiune, pentru că cunosc represaliile care se exercită asupra populației și metodele de lucru în general, cred că ar fi fals să uh, permitem o intervenție supraintervenție de la nivel european, pentru că uh, un factor interesat uh, sau afectat direct reclamă un anumit aspect uh, care consideră că uh, îi lezează drepturile. Deci nu cred că se poate așa ceva. Eu cred că avem nevoie de reglementări europene în multe domenii și nu sunt neapărat o suportare ferventă a subsidiarității, dar există condiții specifice uh, care sunt foarte greu de uh, concertat aici și trebuie să ținem cont de ele. Apoi, acea așa numită balanced approach, abordare echilibrată. În uh, legislația europeană generală, protecția sănătății este un lucru care trebuie protejat. Și acesta este un principiu care nu se neriocează. Da? Deci nu putem spune uh, uh, sănătate uh, puțin protejată realizează profituri mari. Nu există așa ceva. Când vorbim despre protecția, protejarea sănătății și când există dovezi, uh, evidențe medicale ale uh, uh, uh efectului nociv a zgomotului, de exemplu, pe timpul nopții, uh, Uh, asupra populației, atunci nu, nici nu mai trebuie să încep să văd care sunt pragurile acceptabile de zgomot uh, nocturn. Da? Deci, uh, atunci, dacă acceptăm astfel de abordări echilibrate, atunci, atunci o să ajungem pe viitor să acceptăm ca un concern alimentar să se folosească de un potențator de gust care poate este dăunător, dar care realizează profituri mari pentru companie și atunci că eficiența costurilor este dată. Adică ce mă obligă pe mine să mănânc uh, chestiile alea doar pentru că sunt uh, aducătoare de profit? Deci, când vorbim de cost efficiency, eficiența costurilor, atunci uh, trebuie să fie foarte clar că uh, subvenționarea se poate fi de maxim 20% și doar pentru acele panouri uh, antifonice care sunt cea mai eficientă măsură de antifonizare a zonelor riverane. Eu trăiesc într-o regiune în care în afară de uh, interzicția zborurilor, uh, uh, această măsură este singura și cea mai eficientă măsură de combatere. Da? Sigur că punerea în balanță a costurilor și beneficiilor Uh, nu trebuie să conducă nici la concluzia că limitarea o, o, timpului de operare a aeroportului ar fi cea mai uh, bună și eficientă măsură. Nu. Deci, până la urmă, vorbim aici de, un, de, de, de, de drepturi uh, comerciale foarte clare. Însă, trebuie să vă spun că Eh, că nu voi eh, vota în favoarea acestui a doilea amendament oral, pentru că a fost foarte dificil să ajungem la compromisuri. Și dacă în ultimele, pe ultimele sute de metri eh, relativizezi un compromis obținut cu greu prin, prin introducerea unui amendament oral, nu, nu cred că este bine. Iar, după cum vă spun, mărul discordei rămâne în continuare acest drept de intervenție al Comisiei Europene. În rest, felicitări uh, pentru raportor. Da. Mulțumesc. Acum, doamna Foster. Mulțumesc, domnule președinte. Eu cred că am început la reuniunile cu raportorii din umbră constructiv cu câteva luni în urmă. Și mulțumesc domnului Lightfried. Nu este aici, nu este prezent aici, însă întotdeauna a făcut un efort uriaș pentru a reuși să ajungem la un compromis. Ceea ce mi se pare absolut uluitor este că cu toții am fost aici și am criticat faptul că Comisia încearcă să transforme directiva într-un regulament, fără niciun fel de discuție. Și acum se pare că eu sunt singura care stă aici și întreabă de ce susținem un regulament atunci când ca o directivă, ar fi putut să continue ca o directivă, pentru că există probleme de subsidiaritate atunci când uh, discutăm despre zgomotul în aeroporturi. Nu spun că Comisia nu are un cuvânt de spus în discuțiile uh, acestea atunci când mm, gestionăm mm, lucrurile în Uniunea Europeană, însă uh, era un punct cheie înainte dar hai să mergem mai departe. Și domnul Lightfried a încercat, în mod real, să găsească o serie de compromisuri. Eu am depus o serie de amendamente. Câteva dintre compromisuri sunt bune, altele nu. Am o problemă majoră cu, nu cu problema în sine, ci cu accentul din compromisul 1 care intră în articole și anexe în legătură cu problemele de sănătate. Nu neg că trebuie să recunoaștem faptul că uh, atunci când locuiești lângă un aeroport și eu locuiesc lângă Heathrow, uh, trebuie să recunoaștem că va fi zgomot. Problema este ceea ce se poate face în acest sens. Cred că ar trebui să existe o referire la sănătate în noul regula, regulament, însă să apară în considerente, pentru că nu se poate cuantifica impactul asupra sănătății. Nu există o distinție cuantificabilă a acestui criteriu, însă cred că sunt în minoritate pe această temă. Asta vreau să-i transmit raportorului. În legătură cu celelalte compromisuri, nu sunt de acord cu scoaterea cuvintelor înainte de a introduce restricții de operare în compromisul B. De asemenea, uh, nu sunt de acord cu cuvântul existente care a fost introdus nou. Un alt punct care îmi face probleme este că uh, se propune că comisia trebuie să adopte acte delegate pe în, în afară de uh, aspectele tehnice. Cred că lucrurile ar trebui să rămână așa. Însă când am citit cum a evoluat poziția Consiliului, cred că abordarea lor este una foarte pragmatică. Va trebui să vedem cum va decurge votul de mâine, nu pentru că raportorul nu a lucrat suficient de mult, însă înțeleg și constrângerile raportorului. El vine din Austria, există un lobby imens uh, austriac și Uh, sacul raportor a fost inundat de e mail și eu am primit sute de e mail Însă eu și eu m-am mirat că eu nu am primit chiar așa de multe e mail cu toate că locuiesc în Regatul Unit, lângă cel mai uh, frecventat aeroport. Sper că vom putea să ajungem la măsuri de atenuare satisfăcătoare. Acum avem standarde convenite la nivel internațional, avem uh, standarde cunoscute de producători, de companiile aeriene, avem o abordare echilibrată, uh, susținem cerul unic european, există o serie de măsuri practice care pot fi puse în aplicare. Însă, ceea ce nu apare suficient în raport este responsabilitatea statelor membre și utilizarea Uh, planificării urbane, pentru că Bineînțeles că cetățenii nu sunt mulțumiți atunci când locuiesc lângă un aeroport, lângă un mediu zgomotos. Uh, vom vedea mâine cum vor decurge voturile pe amendamentele de compromis. Eu, am, eu consider că nu era necesar acest raport, nu era necesar pachetul pentru aeroporturi, pentru că în ultimele șase luni ne-am făcut foarte multe probleme, am avut foarte multe certuri și nu sunt și nu mi-e foarte clar ce s-a obținut nou. Însă mâine poate vom putea să mulțumim raportorului. Mulțumesc. Înainte de a îi da cuvântul domnului Baldwin din nou, ați spus uh, corect, ați menționat lobbying, lobby-ul doamna Foster. Um, Lobby-ul pe aceste trei teme a fost uh, intens, ca să uh, fiu, mm, ca să vorbesc eufemistic, de la organizațiile internaționale până la persoanele particulare care uh, locuiesc în aeroporturi. Cred că în legătură cu acest dosar a existat mai mult lobby decât îmi amintesc eu din toată cariera mea ca membru al Parlamentului, aici sau în Regatul Unit. Domnule Baldwin, uh, aveți bila neagră uh, astăzi. Da, nu, nu, nu este o bilă neagră niciodată atunci când uh, trebuie să vorbesc aici în fața comisiei dumneavoastră. Uh, trebuie, <laughs> faceți o mică pauză ar fi trebuit să aduc pungile pentru rău de avion. Deja am mai discutat de câteva ori uh, de dreptul de control al Comisiei. Zgomotul traficului aerian creează presiuni politice mm, la nivel local și la nivel global. Cred că cu toții încercăm să găsim un echilibru corect între nivelul local și cel global. Eu sunt de acord că este vorba de subsidiaritate și că trebuie să găsim cea mai corectă aplicare a principiului subsidiarității. Aici însă foarte mult, suntem de acord. Am auzit lucruri cu care suntem de acord din partea autorităților naționale. Comisia este de acord. Comisia nu vrea să ia decizii în acest domeniu. Repet din nou. Am auzit că trebuie să respectăm procesele locale de mediere. Din nou, Comisia este pregătită să uh, țină cont de aceste soluții locale. Uh, respectăm și uh, standardele internaționale. Suntem foarte dispuși să examinăm un text care să reflecte aceste lucruri, să sublinieze rolul statelor membre care sunt singurele responsabile pentru stabilirea obiectivă a măsurilor de atenuare a zgomotului. Comisia deja, a cincea oară, nu trebuie să reprezinte mai mult decât un fel de uh, arbitru al procesului de implementare. Nu încercăm să ne substituim autorităților naționale. Și am fi de acord cu o clauză de grandfathering pentru ca uh, regulile noi să nu afecteze regulile deja existente în legislația națională sau europeană. În ceea ce privește aeronavele cu o marjă mică de conformitate, o serie de amendamente au, uh, încearcă să amâne standardele stricte pe care le-am propus noi. Dacă facem acest lucru, pe termen scurt, luăm autorităților naționale dreptul de a adopta măsura cea mai uh, eficientă ca raport cost-beneficii. Întrebarea, problema nu ține de o nouă definiție, ci de momentul în care intră în vigoare noua definiție. Domnule președinte, ați făcut referire la lobby, uh, foarte multe asociații au uh, făcut lobby foarte puternic. Confirm că ceea ce am propus, folosind conceptul aeronavelor cu marjă mică de conformitate, corespunde cu uh, abordarea echilibrată OACI. Statele membre care vor să introducă treptat această măsură sunt în stare să o facă. O restricție parțială este preferabilă unei restricții generale care penalizează aeroporturile care au uh, implementat alte măsuri. În al treilea rând, actele delegate, deja le-am mai discutat, noi considerăm că acestea sunt necesare pentru a rămâne în actualitate în legătură cu standardele și manualele tehnice. Uh, suntem gata să reflectăm asupra unor măsuri mai precise pentru a reflecta aceste evoluții, însă avem nevoie de o modalitate rapidă de decizie pentru a putea acționa rapid uh, pe măsură ce evoluează tehnologia. În ceea ce privește sănătatea și informațiile legate de zgomot, domnul Echtfried are dreptate din punct de vedere politic să readucă această problemă pe ordinea de zi. suntem de acord cu sentimentul său, însă problema este cum. Noi considerăm că este mai bine să ținem cont de acest, acești factori în uh, directiva legată de poluarea fonică. Dacă introducem problemele de sănătate în delegația, în, în directiva actuală, atunci uh, uh, vom afecta lucrul asupra directivei uh, zgomotului din mediu. Noi trebuie să clarificăm uh, relația între aceste două directive. În concluzie, în legătură cu informațiile legate de zgomot autoritățile naționale trebuie să ia decizie pe baza probelor. Aceste probe însă sunt extrem de fragmentare. Operatorii sunt uh, confruntați cu notificări în fiecare aeroport, însă aeroport, operatorii aer, aeroportuari trebuie să gestioneze acest, acest flux major de date. În articolul 6 încercăm să raționalizăm aceste date, aceste probe și să îmbunătățim calitatea datelor. Eurocontrol uh, pare să fie foarte bine plasat pentru a executa această operațiune. Mi se pare o cale pragmatică de a înainta și nu înțelegem prea bine de ce atunci când Comisia încearcă să raționalizeze aceste informații, uh, atunci autoritățile naționale ar trebui să plătească pentru informațiile respective. Asta este întrebarea noastră. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnul Alcadraui, în numele domnului Lightfried. Lightfried. Contribution. Understand. Mulțumesc uh, colegilor pentru contribuții, spune domnule Cadraui. Înțeleg că uh, Sigur, nu suntem de acord în toate privințele, dar uh, cred și înțeleg din intervențiile noastre că majoritatea, dacă nu chiar toți, puteți susține compromisurile. Aș vrea să vă rog, stimate coleg, dacă se poate să nu insistați asupra depunerii unui amendament oral în această fază. Poate că înainte de votul în plenară uh, ar putea interveni așa ceva, am mai putea negocia până atunci. Dar deocamdată uh, vă mulțumesc în numele colegului meu pentru intervenție. Mulțumesc. Mulțumesc, spune președintele. Votul mâine după amiază la ora 3. Să vă asigurați, vă rog, că toată lumea veți uh, avea asupra noastră cartele de vot. Suspendăm ședința până la ora 9 mâine dimineață, când continuăm cu subiectul TEN-T, în această sală. Da? Deci puteți să vă lăsați documentele aici.